Conform articolului 211 neatul 3 din regulament, Comisia de Afaceri Constituționale propune următoarea interpretare a articolului 166. 167, alineatul 1 și articolul 195, alineatul 3 să fie votate prin, com, referitoare la votul prin apel nominal. Dispozițiile acestor articole nu se aplică la rapoartele prevăzute la articolul 6, alineatul 2 și articolul 7, 3, 6 și 8 în cadrul procedurilor referitoare la imunitatea unui deputat. Această interpretare va fi considerată adoptată dacă nu se emite niciun fel de obiecție din partea unui grup sau a cel puțin 40 de membri până la următoarea sesiune. Textul se găsește pe site-ul Seance en Direct. Domnul Ivari Padar a fost numit ministru al agriculturii în Estonia cu începere din 7 aprilie 2014. Domnul Arlem Dezir a fost numit sec secretar de stat pentru afaceri europene în Franța din 9 aprilie 2014.